Uh, Bună dimineața tuturor! Vă propun să începem încet, încet uh, ședința de astăzi pentru a fi cât mai eficienți. Primul punct de pe ordinea de zi, uh, în primul rând, la mulți ani lui Paul Brennan. Și Uh, mulțumesc că ați venit uh, la ședința Envy chiar de ziua dumneavoastră. Apreciem. Dacă sunteți de acord, agenda se adoptă fără, ordinea de zi se adoptă fără uh, modificări. Câteva anunțuri cu privire la programul de sprijin pentru reformă, având în vedere volumul mare de muncă acumulat, termenul pentru amendamente la propunerea comisiei va fi uh, deschis, însă niciun raportor nu va fi numit la ENVI. Amendamentele adoptate vor fi reunite într-un aviz în numele care va fi semnat de mine ca președinte. Iar termenul de amendamente este, termenul de depunere a amendamentelor este de 16 octombrie și vom vota în sesiunea din noiembrie. Apoi, un atelier cu privire la Uh, bolile cardiovasculare și stilul de viață, organizat de uh, grupul de lucru pe sănătate și co-prezidat de Soledad Caberon Ruiz și Alois Peterle, va avea loc pe 9 octombrie. Uh, această ședință trebuie să fie însă confirmată, sunteți invitați cu toții. Astăzi avem interpretare în 19 limbi și, ca întotdeauna, dosarul ședinței este disponibil electronic, iar ședința este difuzată pe internet. Trecem la vot. Primul dosar astăzi este aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei uh, roți și a quadricicurilor. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 13. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 14 și 15 pentru?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 Și acum adoptăm uh, amendamentele privind instituirea mecanismului pentru interconectarea Europei. Amendamentul 23. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Votul s-a închis și se adoptă. 24 pentru,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 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. And the vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă,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 se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și votul final, electronic, s-a deschis votul. Rog uh, PPS să arate votul. Mulțumesc, François. Votul s-a închis și se adoptă. Și acum votăm amendamentele cu privire la instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane. Amendamentul 31. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. Votul s-a închis și se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, 35 din nou pentru împotriva abțineri se respinge. 36 pentru împotriva abțineri se adoptă. 38 pentru împotriva abțineri se respinge. 39 pentru împotriva abțineri se adoptă. 40 pentru împotriva abțineri se respinge. 41 pentru împotriva abțineri se respinge. 42 pentru, uh, prima parte. Pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm la 42, prima parte. Votul s-a închis și se adoptă. Acum votăm partea a doua, amendamentului 42. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Votul s-a închis și se adoptă. E ceva care nu este clar? Am votat amendamentul 42, partea a doua. N-ați votat corect? Vreți să refacem votul? Bine, refacem votul. Dacă întregul grup a votat uh, greșit, verificăm din nou la 42, partea a doua. S-a deschis votul. Și s-a acum s-a închis și se adoptă. 46. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. La 46. 46. S-a închis. Se adoptă.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 împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru, Împotrivă? Abțineri? Socialiștii sunt uh, împotrivă sau pentru? Atunci se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60. Nu. Nu votăm la 60, spune președinta.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 A, în regulă. Amendamentul 69, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri,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 împotrivă, abțineri, se respinge. 85, 84 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 84. S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Uh, acum amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 2 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 6, pe, 6 și 7 cine se pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 8 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12, 13 pentru, împotrivă, abțineri. Nu am văzut bine. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 15, vă rog. S-a deschis votul. Se adoptă. 17 in favor. 17 pentru împotriva abțineri se respinge, 18 pentru împotriva abțineri se respinge, 19 pentru împotriva abțineri se respinge, 20 pentru împotriva abțineri se respinge. 21, 22 pentru, împotriva abțineri se respinge, 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 24 pentru, Vreți să facem o verificare? Uh, I think we voted on 22, if that's the problem. It was rejected.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 abțineri se respinge, 30 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și votul final electronic, s-a deschis votul. Vote is closed. Votul s-a închis și se adoptă. Now we are voting on the draft opinion on uh, Urmează să votăm instalațiile portoare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave. Compromisul întâi. Cine e pentru? Amendamentul întâi, da, aveți dreptate, mulțumesc. Întâi amendamentul întâi, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotrivă, Verificăm la 70. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 3. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 79. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 81. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Obviously, doi. Pentru împotriva abțineri se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 104. Cine pentru? Împotrivă? Devine caduc? A, da. Aveți dreptate. 113. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 114. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 118 pentru. Verificăm la 114. I-am avut pe socialiști și PP votând pentru. Deci avem o majoritate evidentă. 118. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 119 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri. Nu, ați ridicat mâna. Trebuie să ghicesc. Repetăm. 131. Cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 132. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 133 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotriva abțineri se respinge. 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 30 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a închis votul și se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri se respinge și votăm electronic, vot final, s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă. Următorul vot, moțiune de rezoluție pentru un cadru de monitorizare pentru economia circulară. Începem cu amendamentul 8. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 9. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 10. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 11. Pentru împotrivă, abțineri se respinge, 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 14 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 14. S-a deschis votul și s-a închis. Se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri. Socialiștii au fost pentru, deci se adoptă. Verificăm. Verificăm la 19. Și s-a închis votul. Să respingem. Trebuie să mă ajutați, să îmi arătați cum votați, vă rog. Dacă doriți, putem să continuăm mai lent, să aveți mai mult timp. 20. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm la 20. S-a închis votul. Se adoptă. 21 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 24 pentru,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 Abțineri verificăm la 29. și se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. În, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri se respinge.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 și se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 50 pentru, împotriva abțineri se respinge, 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 53 pentru, împotriva abțineri se respinge, 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se respinge, amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 4 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 5 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 6 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 7 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 1 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Vot final, vot electronic, s-a deschis votul și s-a închis votul și se adoptă în unanimitate. Bine. Și acum trecem la piesa de rezistență. Votăm propunere de raport cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale și modificarea directivei 2004 din 2011. Ok, we start with compromise 35. Compromisul 35 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 36 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Îmi place fâșitul uh, foilor. Amendamentul 57. La pagina 10. Amendamentul 57. Verificăm. Votul s-a închis și se adoptă. Compromisul 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 53 pentru, împotriva abțineri și se adoptă. Compromisul 40 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 59 pentru, împotriva abțineri adoptat. Bravo! Îmi place cum a organizat raportorul la amendamentele de compromis. Compromisul 41 pentru la pagina 13, 30. Pagina 30 pe lista mea pentru împotriva abțineri și se adoptă. Bun. Votăm la 41. Încerc să înțeleg ce se întâmplă în sală, că e agitație. Compromisul 42. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 43 la pagina 35. Pentru împotrivă abțineri și se adoptă. IMCO 43 pentru, împotriva, abțineri și se respinge. Vom verifica. Se închide. Mulțumesc. Complimentul 44 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 45 pentru împotriva abțineți. se adoptă. Compromisul 46 pentru împotriva abțineri adoptat. La pagina 42, 4, compromisul 47 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul 48 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 49 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 50 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 51 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 52 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 530 pentru împotrivă abțineri respins. Compromisul 54 pentru, împotrivă, abțineri. Am sărit peste ceva? Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 142 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Cred că este respins. Dar nu mi-aș băga mâna în foc. Votul s-a închis și se adoptă. E bine că am verificat. Compromisul 55 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Comprom amendamentul 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 56 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 161 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 70 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri verificăm. Amendamentul 7. Am închis votul și se adoptă.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 Amendamentul 197 pentru împotriva abținerii respins. Compromisul 13 pentru împotriva abținerii se adoptă. 14 pentru împotriva abținerii se adoptă. 15 pentru împotriva abținerii se adoptă. 16 pentru împotriva abținerii se adoptă. 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă, I30 pentru, împotriva abțineri se respinge, Compromisul 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 30 pentru, împotriva abțineri adoptat, 31 pentru, împotriva abțineri adoptat, fundamentul 41 pentru, împotriva Doamna Solena, de ce ridicați mâna împotrivă? La 41. Pentru? Împotriva. Și se adoptă. 241 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul 32 pentru, împotriva abțineri și se adoptă. 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. ITRE 15 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Bun. Compromisul 34 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și vot final, vot electronic, am deschis votul. I have never ever seen such a, a good file. N-am mai văzut uh, vreun dosar atât de bun. Toată lumea s-a pus de acord cu atâtea amendamente de compromis. Se adoptă. Mulțumesc foarte mult și felicitări doamnei Cabezon Ruiz. Avem uh, o opinie uh, minoritară. Dorim să o ascultăm. Doamna Mela? Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să dau citire acestei opinii minoritare care explică votul nostru negativ, deși majoritatea a fost foarte mare. Este un raport pentru evaluarea tehnologiilor comune de sănătate în Europa cu foarte multe riscuri acest raport. În primul rând, principiul subsidiarității care este primejduit. Vă rog frumos să mă ascultați, ar fi extraordinar dacă m-ați și asculta. Vă rog. Da, vă rog să mă lăsați să continui, să vorbesc, dar aceasta este și o mărturie din partea Franței, pentru că în Franța avem deja astfel de probleme, de derive chiar. În momentul în care am evaluat serviciile medicale, ne-am dat seama după câți ani că uh, notarea negativă a unor medicamente a dus la uh, nerambursarea anumitor medicamente și dispariția de pe piață a multor medicamente și a multor laboratoare farmaceutice. Așa se va întâmpla și uh, în Europa pentru multe medicamente, multe dispozitive, în ciuda mărcii CE și foarte multe probleme și pentru breasla chirurgilor. Uh, este foarte clar că este o legislație care va împiedica libertatea de a-și alege tratamentul fiecare și așteptăm să vedem uh, și la trilog ce se va întâmpla. Așteptăm să vedem și reacția Consiliului, se va reflecta asta. Mulțumesc foarte mult, am terminat uh, ședința pe ziua de azi. Pe 1 octombrie ne întoarcem la Strasburg, o ședință mai scurtă. Vă mulțumesc!